Welcome to the European Parliament. And... Bună ziua tuturor, bun venit în Parlamentul European. Dacă îmi permiteți, aș vrea să vă invit să folosiți căștile din două motive principale. Căștile? Aveți căști, da? Primul motiv este că eu sunt unul dintre cele 500 de milioane de cetățeni, 500 de milioane de cetățeni europeni și nu pot să nu profit de această ocazie de a-mi vorbi limba. Porque tenemos el mejor equipo de interprete. Apoi avem cea mai bună echipă de interpreți din lume, spune cu amabilitate domnul Mato și trebuie să profităm de acest lucru. Mi colega Mesner Colega mea, Gesine Meisner l-a scuzat deja pe Alan Cadec care nu a putut să fie prezent și trebuie să recunosc că nu mi pare rău deloc, pentru că asta îmi dă mie voie să prezidez această minunată uh, conferință, această, acest grup de discuții. Ne pare rău că n-a venit ala, dar, oricum, vă urez eu bun venit tuturor participanților, experților, reprezentanților instituțiilor europene și, firește, colegilor mei din Parlamentul European. De asemenea, aveam și eu prevăzut o intervenție. Vom schimba puțin ordinea, așa că voi începe eu în această primă fază. O să vă amintesc o informație pe care o știți deja. Trei sferturi din planeta noastră este apă. Și oceanele au cea mai mare suprafață din aceste trei sferturi. Practic, au, sunt întinderea de apă cea mai mare de pe Pământ, acoperind 70% din planeta noastră, din suprafața planetei. Ele sunt indispensabile pentru uh, viață și pentru supraviețuirea oamenilor. Uniunea Europeană are uh, 25 de țări și teritorii maritime una dintre ele fiind insulele Canare, din care provin eu. Noi, de aceea, Uniunea Europeană, avem și obligația și legitimitatea de a juca un rol cheie în guvernanța oceanelor și de a avea o atenție deosebită pentru sectorul pescuitului. Dar despre ce vorbim atunci când vine vorba despre guvernanța oceanelor? Ce înseamnă să avem o guvernanță bună și ce presupune acest lucru? O să vă prezint acum un fel de decalog necesar pentru buna guvernanță a oceanelor. În primul rând, trebuie evidențiat că buna guvernanță presupune mai ales cooperarea tuturor actorilor la toate nivelurile. Pescuitul nu are frontiere și asta justifică tocmai politica comună de pescuit. Altfel spus, Dimensiunea transfrontalieră a oceanelor face astfel încât activitățile acestea să ceară o muncă colaborativă între diferiții actori implicați în guvernanță, guverne, instituții, la toate nivelurile, de la contextul internațional la mediul cel mai mic regional. Însă, buna guvernanță trebuie să includă mai ales și mai ales operatorii. Aceasta era, acesta era al doilea principiu. E important să ascultăm comunitatea științifică, ONG-urile și toate sectoarele. Însă avem nevoie ca operatorii să urce și ei în vapor cu noi, pentru că dacă trebuie să progresăm, trebuie să legiferăm cu operatorii și nu pentru ei. În al treilea rând, voi vorbi despre nevoia a ceea ce numesc eu uh, folosirea unor uh, termeni ușori, facili. Și uh, să vorbim mai puțin despre zone maritime de pescuit sau obligațiile de debarcare. Astăzi e foarte ușor să atragi atenția publicului cu campanii centrate pe aceste concepte, dar eu cred că trebuie să fim mult mai responsabili și să avem mai multă grijă uh, în ceea ce privește cunoștințele, trebuie să pornim de, ba- de la baza lor, de la baza informațiilor științifice și așa mai departe. Atunci când uh, demagogia este folosită pentru a înșela, nu face decât să distrugă. Și asta mă duce la al patrulea punct, zonele maritime protejate. Acestea sunt o himeră sau un panaceu? Ce sunt? Eu sunt convins că Acestea au beneficii ecologice și socioeconomice și sunt un instrument extrem de important pentru gestionarea activităților de pescuit și pentru a asigura de asemenea protejarea zonelor de producție, dar nu sunt un obiectiv în sine. În al cincilea rând, nevoia de a dori să impresionăm prin termeni sofisticați greu de înțeles și greu de executat. Trebuie să scăpăm de acest lucru. Și eu am vorbit despre selectivitate sau mai știu eu ce. Am, uh, aceste lucruri au uh, dat mult de lucru comunității științifice, operatorilor, chiar și sectoarelor economice. Toți am pus aceste lucruri în practică, acești termeni. Și astăzi luptăm cu toții ca să înțelegem foarte bine ce înseamnă acești termeni și cum să îi punem în aplicare este absolut esențial să ne concentrăm în atingerea unor obiective realiste și folosind un limbaj mai simplu. Ajungând la acest punct, trebuie să vorbesc despre un alt principiu pe care îl consider esențial pentru gestionarea optimă a oceanelor. Trebuie alocate resurse pentru experții din fiecare domeniu. Aceasta era a șasea idee. Firește că trebuie să ne concentrăm și pe mediu, să avem convenții, cum este cea pentru biodiversitate. Uh, este important să, ca comunitatea științifică să participe în luarea de decizie. Trebuie de asemenea să profităm de instrumentele existente. Trebuie să întărim instrumentele regionale și globale pe care le avem deja și să ne bazăm pe eforturile care au fost făcute până acum. Pentru că adesea, atunci când nu avem rezultate, asta nu e vina lipsei de legislație, ci se pune problema de o simplă aplicare a legii. În plus, acest lucru uh, în plus, trebuie să asigurăm o legătură cu sectorul de pescuit, trebuie să asigurăm condiții bune pentru flota din întreaga Uniune Europeană. Acesta este un punct extrem de important pentru mine, mai ales dacă ținem cont de, de standardele înalte uh, ecologice ale Uniunii și standardele de durabilitate pe care trebuie să le aplice navele noastre în uh, context internațional dacă nu am face aceste lucruri, flota noastră ar fi în dezavantaj. Noi trebuie să avem un rol de lider în negocieri și în forumurile internaționale pentru a ne asigura că toate părțile implicate își acceptă responsabilitatea și că putem astfel să facem față cererilor, cerințelor uh, pe care ni le pune dezvoltarea durabilă. Provocările cu care se confruntă pescuitul sunt foarte multe. Schimbările climatice, um, suprapescuitul, pescuitul ilegal, nedeclarat. În ultimele două decenii, Uniunea Europeană a luptat împotriva acestor, uh, acestor fenomene și am făcut progrese în politica uh, comună de pescuit. Aș dori de, pe această cale să laud Comisia în angajamentul pe care și l-a luat în uh, lupta împotriva acestor fenomene. Uh, este absolut necesar ca țările terțe să ia măsurile necesare, um, pe lângă faptul că trebuie să evite, uh, să împiedice ajungerea pe piața noastră a capturilor ilegale. Apoi, ce se întâmplă cu pescuitul și acuacultura? Ce rol are acuacultura? ei bine, trebuie să alimenteze o populație uh, în creștere și aceasta e o provocare și acvacultura trebuie să aibă un rol important aici, mai ales atunci când mările noastre sunt afectate de transportul maritim, de uh, dezvoltarea urbană pe coaste, de dezvoltarea noilor surse de energie și chiar schimbările climatice. Acestea sunt uh, câteva dintre ideile care s-ar uh, fi putut pune pe tapet aici. Pe lângă acestea, e foarte important să ținem cont de o bună guvernanță globală. Sănătatea oceanelor este esențială pentru umanitate. Trebuie să depunem toate eforturile pentru a le gestiona, pentru a le folosi și a le folosi resursele, dar în același timp și pentru a le menține curate, productive, sigure, sănătoase și să le protejăm. Vă mulțumesc foarte mult! Y ahora me gustaría... Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților Comisiei Europene care a coorganizat acest eveniment. Fiecare dintre vorbitori va avea cuvântul de 4 minute maxim. Și, în primul rând, Joao Aguiar Machado, care este director general de la Digimare și în plus mi este și bun prieten. Joao, ai cuvântul. Thank you and uh, the... Mulțumesc, dragă Gabriel, uh, stimați membri ai Parlamentului European, uh, domnule comisar uh, Vela, doamnelor și domnilor, aș vrea să încep prin a spune că co-organizarea acestui eveniment cu Parlamentul este un lucru foarte important și faptul că avem foarte mulți tineri uh, e de asemenea un lucru foarte important și care trebuie să ne bucure. Și cred că acest eveniment uh, pe care îl găzduiește Parlamentul este preludiul creierii uh, unei, unei comisii parlamentare pentru pescuit și oceane, care ar fi o idee bună pentru următoarea legislatură și cred că ar fi în beneficiul nostru al tuturor. Aș vrea să vă mulțumesc și să vă felicit pentru eforturile depuse de unii membri, cum ar fi Gesine Meisner sau Ricardo Santos, care au fost uh, extrem de uh, influenți în a susține problema oceanelor și a o introduce pe agenda parlamentului, dar, așa cum au spus uh, câțiva antevorbitori, oceanele și mările sunt vitale pentru noi toți care suntem aici în această țară, fie că, în sală, fie că trăim uh, lângă oceane sau uh, în interiorul continentului, oceanele sunt cruciale pentru noi, dar ele sunt supuse unei presiuni, sunt uh, fragile și vulnerabile și au nevoie de un management mai bun, așa cum uh, nu au avut uh, și nu au primit din partea noastră a comunității globale timp de mulți ani. Noi, uh, Comisia, am cerut acum uh, patru ani partenerilor internaționali să ne spună dacă li se pare că actualul cadru de guvernanță a oceanelor este eficient și adecvat și aproape toți au spus nu. Nu pentru că acest cadru internațional care este centrat pe Convenția Națiunilor Unite privind legislația mărilor, nu este, legea mărilor nu este cea bună, ci pentru că există încă goluri în ce privește instrumentele internaționale, este insuficientă implementare și insuficientă coordonare între diferitele uh, instituții care au fost create de-a lungul anilor și numai printr-o cooperare internațională puternică, care, admitem, nu este unul dintre subiectele cele mai populare în zilele noastre, dar este necesară, date fiind uh, natura transfrontalieră a problemei cu care ne confruntăm, nu putem uh, să o rezolvăm decât dacă suntem uniți și cooperăm transfrontalier între țări. Și de când am uh, lansat inițiativa Uh, ca pentru prima dată să avem uh, sub uh, leadership-ul comisarului Vela și în altul reprezentant Mogherini un document de politică pentru prima dată la nivel european în ce privește guvernanța internațională a oceanelor. Deci de când am început asta, am avut un obiectiv cheie de a îmbunătăți situația actuală. Și patru ani mai târziu, Uh, după cum a fost anunțat de către comisarul Vela în introducerea sa, publicăm pentru prima oară raportul de progres uh, care arată ce am făcut uh, din ce ne-am stabilit acum patru ani. Acest raport îl puteți citi, aveți acces la el și puteți vedea că transformăm promisiunile în acțiune, inclusiv în sectorul pescuitului. Voi începe prin a sublinia acordul foarte important care a fost uh, uh, încheiat în octombrie anul trecut și a intrat în vigoare, începește pescu- acordul privind pescuitul uh, în zona arctică și care interzice pescuitul în zona centrală arctică pentru 16 ani. Este o premieră la nivel internațional. Deci timp de 16 ani va fi interzis să se pescuiască în Oceanul Arctic Central și peste 16 ani, dacă părțile sunt de acord, acordul poate fi prelungit. În al doilea rând, Uniunea Europeană, și așa cum a spus uh, Gabriel, uh, am luptat din greu ca să eradicăm pescuitul ilegal și am uh, dezvoltat un instrument foarte important la nivel european și prin acel instrument am putut schimba comportamentul multora dintre partenerii noștri și să eradicăm uh, fenomenul de a avea pe piața europeană pește eh, prins ilegal. În al treilea rând, am continuat să dezvoltăm o rețea de acorduri de parteneriat privind pescuitul cu țări terțe și, eh, sigur, asta eh, e un lucru central și în noua politică comună de pescuit, care are sustenabilitatea de principiu central și acest principiu s-a tradus într-o serie de acorduri de pescuit cu Mauritania, Maroc, Capo Verde, Guinea-Bissau și de asemenea am inclus în această ultimă generație de acorduri o dimensiune privind economia maritimă și creșterea sustenabilă albastră. Împreună cu partenerii noștri am promovat dezvoltarea unei economii uh, albastre sustenabile. Există foarte mult interes față de un astfel de subiect și cred că uh, vorbitorii de la sesiunea uh, inaugurală au menționat acest lucru, ar trebui să fim uh, precauți și să abordăm economia albastră întotdeauna prin intermediul sustenabilității ca să evităm repetarea greșelilor uh, uh, din trecut. Însă pentru ca uh, Uniunea să fie credibilă la nivel internațional, trebuie întâi să fim credibili uh, intern și aici aș vrea să subliniez eforturile pe care le-am depus cu statele membre, cu Parlamentul și cu sectorul pescuitului și am uh, progresat uh, enorm în a avea un nivel sustenabil al stocurilor de pește în apele europene. Încă n-am ajuns acolo în această situație, încă mai avem de făcut progrese, dar niciodată în ultimii ani nu am avut stocuri la un nivel atât de sustenabil cum avem astăzi. Văd că mi-am depășit deja timpul, mă voi opri aici și vom avea ocazie să mai discutăm mai târziu dacă sunt întrebări. Așadar vreau din nou să vă mulțumesc pentru această inițiativă uh, și mă voi bucura să particip la discuții mai târziu. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Știu că 4 minute nu e foarte mult, dar problema este că trebuie să respectăm ordinea de zi și atunci invit toți vorbitorii să respecte acest termen de 4 minute. Voi da acum cuvântul domnului Cristian Lefleur, secretar general adjunct al Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Aveți cuvântul. Um, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Parlamentul European pentru găzduirea acestui eveniment. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră că vă aflați aici. Mă încurajează faptul că văd că această conferință a atras atât de mulți reprezentanți din instituții, din societatea civilă, din sectorul privat, din partea organizațiilor științifice și de cercetare. Cred că se reflectă foarte bine faptul că trebuie să ne axăm acum pe oceane, să reușim să avem politici orizontale cu toți cei implicați. Avem această responsabilitate comună să venim cu soluții pentru oceane curate, durabile și sigure. Căutăm căi inovatoare pentru, a, pentru guvernanța ucioanelor, așa că Uniunea Europeană are această abordare între sectoare și încearcă să creeze legături între actori și inițiative. Această abordare se oglindește foarte bine în raportul de progres al Uniunii Europene pe guvernanța oceanică, raport adoptat la data de 15 martie după 2 ani de acțiuni în domeniu și după un document politic care a fost prezentat în 2016. Uniunea Europeană a fost activă pe guvernanța oceanelor și multilateralism maritim. Ne asigurăm că regulile existente sunt bine puse în aplicare, încercăm să evităm lacunele legislative și încercăm să găsim noi inițiative. Suntem convinși că oceanele trebuie să fie cap de listă pe agenda internațională și la fel și pentru politica externă a Uniunii Europene. În asemenea vremuri nesigure și volatile, Uniunea Europeană își dorește să fie un actor pe care să se poată baza ceilalți și să își promoveze principiile pe scena internațională într-o cooperare apropiată cu ceilalți. Noi sprijinim o ordine internațională bazată pe reguli. Acest fapt se regăsește și în sprijinul pe care îl acordăm pentru dezvoltarea durabilă Agenda 2030 și se reflectă de asemenea și în documentul intern al Uniunii Europene, o strategie globală pe politică externă și de securitate. Și aici oceanele sunt un element important. În ultimii doi ani, am început să discutăm acest subiect și la nivel internațional cu statele terțe și abordăm subiectul în tratate bilaterale. Facem așa pentru că noi considerăm că securitatea maritimă e o precondiție pentru dezvoltare, pentru locuri de muncă, pentru rute comerciale sigure, pentru uh, dezvoltarea continuă a mediului maritim și marin și pentru guvernanța globală a oceanelor, pentru a putea sprijini securitatea și stabilitatea din zona marină. João Prietenul meu bun a spus că Uniunea Europeană a ajutat multe țări să combată pescuitul ilegal pe teritoriile lor și să-și îmbunătățească guvernanța în zonele maritime și a ajutat de asemenea și la îndepărtarea deșeurilor plastice din diferite zone, de exemplu în cooperare cu statele ASEAN din sud-estul Asiei. Avem și alte legături cu țările partenere pentru a putea proteja zona arctică și Antarctica. Am fost antemergător pe cercetarea oceanelor și colectarea de date. Am investit foarte mult în cooperare de cercetare și în programe de monitorizare prin satelit, de exemplu prin programul Copernicus al Uniunii Europene am încercat să fim activi, astfel încât să ne asigurăm că va exista siguranță în mările europene și în cele învecinate și la nivel internațional, pe rutele importante, de la Atlantic până în regiunea Pacificului. Am sprijinit într-un mod proactiv instrumente obligatorii juridice și, și impunerea în aplicare a dreptului mării toate însoțite de măsuri de creștere a încrederii și dialogurile de care vă vorbeam. Toate aceste inițiative fac parte din răspunsul nostru la Agenda 2030 a ONU. Printre obiectivele de dezvoltare durabilă avem și obiectivul 14, conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine. Însă aceste obiective sunt interconectate și putem progresa pe obiectivul 14 dacă lucrăm și la celelalte. Obiectivul 14 e deosebit de important pentru realizarea tuturor celorlalte. Ținând cont de provocările pe care le avem, acțiuni urgente pentru a salva oceanele, trebuie să fim și mai ambițioși. Noi suntem pregătiți să facem față acestor provocări globale legate de oceane și nu uh, ne vom ascunde de responsabilitățile pe care le avem. Vorbim de viața din oceane și viața oceanelor. Viața oamenilor, viața comunităților care trăiesc în apropierea oceanelor prin intermediul oceanelor cu oceanele. Vorbim despre o sănătate durabilă a planetei noastre care se ducă la stabilitate, care depinde de stabilitate în zona marină. Așa că aștept cu nerăbdare comentariile și sugestiile dumneavoastră, pentru că obiectivele noastre pot să fie atinse doar dacă reușim să colaborăm la nivelul societăților noastre și cu partenerii internaționali. Mulțumim foarte mult, Cristian! Și acum voi da cuvântul membrilor Parlamentului European. Fiecare dintre colegii mei poate să intervină pentru maxim 3 minute. Știu că nu e foarte mult, dar Asta e. În primul rând, Jose Ignacio Faria. Eh, gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte Gabriel Mato. În primul rând, doresc să îi urez bun venit comisarului meu preferat, care stă aici alături, domnul Carmenu Vela. Mulțumesc pentru toată munca pe care ați făcut-o pentru conservarea oceanelor noastre. De asemenea, urez bun venit colegei mele, Gesine Meissner, și nu în ultimul rând, aș dori să felicit pe colegii mei, mai ales pe Claudio și pe uh, domnul Aghiar Machado, care e de la Digimare. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, prezența dumneavoastră. Este o adevărată plăcere să vă găsesc aici. Noi avem o lungă tradiție oceanică aici. Avem persoane în Parlament care sunt experte în acest domeniu. Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană și-a acceptat responsabilitatea de a conserva oceanele și resursele acestora ca parte integrantă a agendei 2030 a ONU pentru uh, și în cadrul ODD 14. După raportul din 2017 pentru guvernanța oceanelor, pentru care am fost raportor și după câteva uh, acte legislative care sunt unele dintre ele în curs de apariție. Doresc să vă vorbesc astăzi despre importanța oceanelor și despre domeniile următoare, creșterea albastră, protecția mediului și diplomația climatică. Oceanele au suferit în urma activităților umane, de exemplu, uh, supraexploatarea resurselor vii presiunea asupra stocurilor haliotice este foarte mare, deci nu este nevoie doar de monitorizare, ci de uh, pescuit bazat pe durabilitate și nu pe lăcomie. Uh, cred că dacă oceanul uh, trebuie să ne ofere în continuare mâncare, trebuie să fim, trebuie să investim în acvacultură și să folosim bunele practici pe care le-am avut până acum Aș dori să mai vorbesc despre consecințele Brexitului și cum putem reduce aceste consecințe asupra domeniului uh, maritim. Nu vorbi despre toate sectoarele creșterii albastre, ci doar despre energie și cercetare eforturile de investiții în energie curată și uh, în științele biomaritime trebuie să fie întețite, mai ales pentru a crea noi ocazii de afaceri în economia albastră. Potențialul energiei, energiei eoliene poate să împiedice emiterea în atmosfera 36 de milioane de tone de CO2 și poate aduce peste 500 de mii de locuri de muncă noi toate apele sunt vulnerabile atunci când vine vorba despre uh, exploatarea combustibililor fosili în offshore, dar anumite state membre consideră că acest tip de um, exploatare încă îl folosesc, din păcate. Um, am spus de multe ori că dorim să avem o economie bazată pe emisii scăzute și că UE trebuie să coopereze cu partenerii internaționali pentru a ajunge la o tranziție uh, care să, uh, la o economie în care să nu se mai bazeze pe explorarea offshore și așa mai departe. Oceanele încă sunt supuse riscurilor dacă activitățile antropice continuă în exces um, deversarea um, deșeurilor agricole, Uh, sau a unor noi agenți de poluare, precum uh, uh, perturbatorii endocrini. Apoi, deșeurile maritime. O problemă extrem de prezentă. Aceste chestiuni cauzează și daune economice, nu doar ecologice. Avem acum un nou regulament prin care se pot controla uh, uh, echipamentele de pescuit și folosirea plasticului. Nu se știe încă ce impact vor avea acestea. Trebuie oricum să uh, întețim eforturile de a colecta deșeurile care sunt deja în ocean. Transportul maritim are un impact mare asupra uh, poluării marine și uh, atmosferice și din cauza emisiilor de dioxid de carbon și din cauza altor, altor gaze. De asemenea, tot uh, poluarea maritimă uh, include și uh, poluarea uh, surselor de hrană și tocmai de aceea avem nevoie de un mecanism care să compenseze aceste neajunsuri. Rolul nostru în diplomația climatică este extrem de important. Zonele noastre economice Uh, maritime se extind la peste 25,6 milioane de kilometri pătrați. Nu putem să renunțăm la datoria noastră de a juca un rol de lider în stabilirea unei guvernanțe eficiente la nivel internațional. Trebuie să stimulăm schimbarea și să fim un adevărat exemplu la Organizația Maritimă Internațională și să, în cadrul Convenției pentru Schimbările Climatice a ONU. Apoi, Arctica. Practic, între Atlanticul de Nord și, Atlantic, și între Atlanticul de Nord și Pacificul de Nord, acum avem uh, o cale uh, de navigare pe apă cu un potențial economic foarte mare, dar Arctica este prea prețioasă, prea valoroasă pentru noi și trebuie să împiedicăm mai ales uh, petrolierele și uh, Um, transportul de uh, uh, substanțe periculoase. Avem o planetă foarte frumoasă, trebuie să uh, ne păstrăm capul deasupra apei. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul lui Adam Ulrich Rodust lui Ulrich Rodust. Știu că nu se poate în 3 minute, dar asta este. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați invitați, stimate colegi, stimați colegi. Mările nu au frontiere. Acestea ne fac să fim nevoiți să dăm dovadă de o deschidere de spirit și nu ne putem gândi la construirea de ziduri aici. E, e o adevărată valoare. Măsurile de politică maritimă ajung de la pescuit, la construcții pe fundul mării, de la regiunile ultraperiferice până la zona arctică. E clar că e nevoie de colaborare interdisciplinară și acest lucru nu doar la nivel național. De ce trebuie ca Uniunea Europeană să joace un rol de lider în politica internațională maritimă? Răspunsul este unul foarte simplu, pentru că Uniunea Europeană are cea mai mare zonă maritimă la nivel global pierderea de biodiversitate marină, printre altele și prin deșeurile marine, duce la o slăbire a ecosistemului marin și scade și puterea de rezistență pe care o au mările și, și rolul pe care îl joacă în reglarea climei. În ultimul timp, mulțumită mediei, aceste probleme sunt foarte cunoscute publicului. Într-o delegație am putut să văd cum un pește a mâncat o întreagă cutie de bomboane de ciocolată. Câte microparticule de plastic există în, pește, în acest pește, nici nu vreau să mă gândesc. La așa ceva, fiecare dintre noi ne înghițim cu un os de pește. Emisiile din transportul maritim le văd foarte ușor în fața, uș- în fața casei mele în Schleswig-Holstein. Pe lângă faptul că ne implicăm la nivel internațional în politica maritimă, Comisia Europeană și înalții reprezentanți și-au luat angajamente și la acest nivel internațional să fie activi în numele Uniunii Europene, de exemplu în cadrul G7, în convențiile regionale pentru bazinele maritime. Cum tocmai s-a spus, această coordonare internațională e una deosebit de importantă, pentru că vorbim aici de o problemă globală. Și dacă ne gândim la ONU, la G7, G20, Convenția de la Barcelona, Helcom. De la acest nivel până la nivel național și regional există foarte multe strategii, dar este nevoie și de o abordare integrată, sectorială în, și între sectoare. Acest rol trebuie să-l joace Uniunea Europeană. Avem nevoie de răspunsuri mai bune, de exemplu, cum putem să îndepărtăm deșeurile deja existente în mările noastre. Și de unde să începem? Este un domeniu atât de răspândit. Sunt atâtea bucăți de plastic care se află acum în mare. Și 94% dintre deșeurile din plastic le regăsim sedimentate și în mări și trebuie să combatem această problemă. Nu va fi ușor și nici nu e acum. Însă noi, toți cei adunați aici, trebuie să avem același obiectiv și anume să asigurăm viitorul planetei noastre albastre, ceea ce înseamnă să facem ca oceanele noastre să fie durabile și nu doar prin legislație nouă. Avem legislație destulă, ci acum e nevoie să punem în aplicare această legislație. E nevoie de control și de sancțiuni. Avem nevoie de mări pentru a supraviețui. Noi trebuie să ne implicăm și eu mă voi implica. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Ulrike. Și acum voi da cuvântul, vom da cuvântul experților. După aceste prezentări vom avea și o sesiune de întrebări și răspunsuri, astfel încât participanții la conferință pot să aibă un schimb de păreri cu experții. Experții pot să vorbească pentru maxim 5 minute, în primul rând, ia cuvântul domnul Steve Trent de la Environmental Justice Foundation. 5 minute, vă rog. Thank you very much. Good Mulțumesc foarte mult, bună ziua, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru această invitație de a vorbi astăzi și mulțumesc și pentru timpul uh, pe care îl dedicați uh, acestei uh, ascultări. O să-mi reduc discursul ca să respect timpul, o să merg direct la miezul chestiunii plan, uh, inima albastră a planetei noastre este, uh, are probleme și trebuie să acționăm și ca să facem asta trebuie să îmbunătățim guvernanța. Vă trei uh, teme cheie și modalități prin care putem îmbunătăți această guvernanță. Mai întâi, că ar fi o mare greșeală dacă nu aș sublinia nevoia de a avea acțiune pe o, începește oceanele în concordanță cu acțiunile în domeniul climei. Uniunea trebuie și umanitatea trebuie să asigure că temperaturile nu vor crește cu mai mult de 1,5 grade. Trebuie să trecem la energiile regenerabile, să eliminăm uh, dependența de combustibil fosil și să ajungem la economie cu zero emisii de carbon. Pentru că eșecul în domeniul climat, climei va fi un eșec și pentru oceane. Al doilea uh, apel se referă la nevoia de a proteja biodiversitatea în oceane am făcut unele progrese în protecția apelor naționale, dar mai puțin de 2% din uh, oceane, care reprezintă 99% din volumul acestora, sunt protejate. Uh, oamenii de știință spun că trebuie să protejăm cel puțin 30% din ocean dacă vrem să ne asigurăm că vom putea beneficia de toate serviciile pe care oceanul ne le poate oferi. Pentru a obține asta avem nevoie de Uniunea Europeană, de Parlament, de Comisie și de statele membre. Avem nevoie uh, de spiritul lor de lider în deliberările de la Națiunile Unite ca să ne asigurăm că noul tratat care este discutat va oferi cadrul unei rețele reprezentative de zone protejate în oceanele lumii. Asta este o oportunitate care apare odată într-o generație să punem conservarea și utilizarea sustenabilă pe primul loc și să protejăm resursele pentru generațiile actuale și cele viitoare. Ultimul meu apel se referă la nevoia de a pune transparența în centrul muncii noastre uh, și în guvernanța resurselor oceanului. Operatorii legali și fără scrupule continuă să beneficieze de opacitatea sectorului pescuitului și uh, reușesc să opereze fără să fie detectați. Trebuie să dăm agențiilor de aplicare a legilor și tuturor stakeholderilor capabilitatea de a înțelege cine face ce, unde și cum. Uh, schimbări simple și ieftine în regimul de management al arhitecturii de pescuit care să ducă la mai bună transparența guvernanței există astăzi. De exemplu, o simplă publicare a informațiilor cheie în legătură cu vasele de pescuit și autorizațiile pe care acestea le primește și activitățile lor ar avea un impact puternic și imediat în detectarea operatorilor ilegali și practic nu are niciun cost. La fel, uh, completarea crearea unui uh, registru global al vaselor de pescuit, o măsură pe care Uniunea a susținut-o de la începutul său împreună cu acțiuni de partea guvernelor uh, și organizațiilor de management al pescuitului care să facă obligatorii numerele unice de identificare a vaselor. Asta ar fi o mare transformare și a un cost minim. Și crucial, în toate sectoarele, de la mineritul uh, la adâncime până la pescuitul ilegal, Trebuie să avem acțiuni coordonate de a eradica uh, pavilioanele de, con- uh, de conveniență care permit unora să nu respecte regulile și sancțiunile și să amenințe mediul, drepturile omului și securitatea maritimă. Această provocare cere un răspuns la nivelul Uniunii Europene. Uniunea poate să asigure că cele câteva registre deschise își asumă responsabilitatea pentru uh, efectele negative pe care le au uh, vasele care, își, care zboară sub pavilioanele lor. Uh, Transparența nu este un concept vag, e un set de măsuri pe care le putem implementa acum și pe care Uniunea Europeană poate să le susțină, pentru că de când a fost creată ea s-a dovedit a fi o forță a binelui la nivel global și a folosit puterea comercială pentru a face lumea un loc mai bun. Am văzut uh, eu însumi modul în care uh, Uniunea, Comisia, Parlamentul au, uh, sunt lideri dinamici uh, pe scena globală în lupta de combatere a pescuitului legal. Avem nevoie de aceeași energie și viziune pentru a îndeplini ambițiile acordurilor de la Paris, pentru a realiza un nou acord al Națiunilor Unite în ce privește mările și să oferim mai multă transparență pentru a eradica operațiunile ilegale care subminează eforturile noastre ale tuturor. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much, Steve. Mulțumesc foarte mult, Steve. Acum voi da cuvântul uh, fostului comisar, uh, doamna Maria Damanachi, acum la The Nature Conservancy. No. Ok. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Gabriel. Tocmai spuneam că Ah, pe măsură ce îmbătrânesc, mă exprim mai ușor. Și tocmai de aceea am venit aici. Stimate domnule comisar, stimați membri ai Parlamentului, stimată doamnă Meissner, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat aici. Mă bucur foarte mult să mă întorc în această clădire și să văd că Uniunea Europeană merge atât de bine. Nu doar că trăiește, ci este puternică și activă vibrează la fel de mult ca și oceanele, cel puțin. Așa că mă bucur și sper că vom păstra legătura după următoarele alegeri. Să sperăm că vom fi într-o, vom fi într-o situație mai bună. Ați țin pumnii. Eu reprezint o organizație ecologică foarte mare, una dintre cele mai mari din lume, se numește Nature Conservancy, cu sediul în Statele Unite. Suntem activi în 70 de țări. Am fost director pentru ocean, am avut 26 de țări în subordinea mea și călătoresc peste tot din lume. De când am plecat din Bruxelles am fost aproape peste tot. Și ce urmează să spun este informație de nădejde. Pot să spun că sunt foarte mândră că am, mi-am dat seama peste tot unde am fost că Uniunea Europeană este un adevărat campion în ce, priven, în ce privește protejarea oceanelor și guvernanța oceanelor și durabilitatea. Și vă spun tuturor, mai ales tinerilor, că trebuie să ne mândrim cu ce facem. Un eurodeputat mi-a amintit astăzi când intram că ultima oară când am fost aici se vota noua politică de pescuit, care acum e în vigoare. Deci, suntem activi. I-am urmărit pe tinerii care ni s-au adresat și ne-au spus faceți ceva, dar facem și am tot făcut. Și chiar și domnul comisar Vela a spus că am făcut, tocmai de aceea s-au înregistrat progrese. Deci, privim cu optimism viitorul, pentru că Uniunea Europeană este prezentă, activă și, într-adevăr, putem să facem mai mult. Avem nevoie cu siguranță. Oceanele sunt amenințate? Da. Avem și schimbările climatice acum. Și acest fenomen s-a schimbat foarte mult, a accelerat foarte mult. Deci miza e alta acum. S-a subliniat aici că nu putem uh, respecta ODD 14 dacă nu uh, facem legătura și cu celelalte obiective. De asemenea, aș dori să revin asupra ceea ce a spus prietenul meu Joao. Avem nevoie de cooperare internațională pentru a face absolut orice. Da, Uniunea Europeană este foarte importantă, dar nu putem reuși singuri. Oceanele nu au frontiere, sunt extrem de mari, chiar și pentru Uniunea Europeană. Așa că cooperarea internațională este absolut necesară. Dacă este să privim în viitor, eu m-aș concentra pe trei obiective. Putem să mai lucrăm pe ele și putem și sunt sigură că instituțiile europene vor profita de acest imbold. În primul rând, ținta 30% până în 2030, adică să protejăm 30% din oceane până în 2030. Lucru foarte important, nu doar pentru biodiversitate, ci și pentru economia albastră. Dacă oceanele nu sunt sănătoase, nu putem pescui, nu putem avea turism, nu putem face nimic. Deci, sănătatea oceanelor înseamnă sănătatea oamenilor. Deci, 30% până în 2030 este un obiectiv important. În al doilea rând, tratatul privind um, largul mării. With United Nations under my current capacity. Cooperez cu Națiunile Unite din poziția în care mă aflu acum, cunosc uh, discuțiile, știu ce se întâmplă acolo și știu că Uniunea Europeană poate să joace un rol important, poate să, fi, să fie campionul acestui tratat care să se bazeze pe principiul precauției. Activitățile economiei albastre trebuie să fie acolo lângă evaluare și lângă condițiile pentru durabilitate. Și apoi avem nevoie de bani, de finanțare. Cred că unul din tineri a și vorbi despre acest lucru. Banii, banii sunt importanți, nu cred că vă spun nimic nou. Dar pentru a proteja oceanele e nevoie de bani. Și îmi dau seama de acest lucru acum. Nu mai fac parte din acest mecanism important care sunt finanțele publice. Ce trebuie să facem? Trebuie să uh, folosim la maxim banii care sunt alocați și este nevoie de în uh, trebuie să facem uz de noile uh, mecanisme financiare uh, Uh, aceste uh, mecanisme au fost testate cu succes în Seychelles, în insulele Seychelles și uh, am călătorit în foarte multe zone cu recifuri și pot să vă spun că multe țări oferă bonusuri celor care, care folosesc aceste mecanisme. Așadar, avem nevoie de inovare și în acest domeniu și mă bucur foarte mult că uh, Digimare are și acum, are acum echipă, și echipă pentru inovare. Mă, se schimbă foarte multe și mă bucur foarte mult că se întâmplă asta. Voi încheia acum adresându-mă comisarului Moidaș. Ea, el a vorbit despre Silvia Earl, care e prietenă cu mine și care locuiește în state ca și mine. Ea a spus odată că oamenii sunt creaturi marine, eu sunt din Grecia. Platon a spus-o și mai bine. El a spus că noi din mare am venit și ne vom întoarce în mare. Când vom muri acolo, vor ajunge. Vom ajunge. Deci suntem creaturi marine, să fim mândri de asta și să facem ceva în sensul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație și mă bucur să mă aflu aici. Mulțumesc foarte mult, Maria. I give the floor to Mr. Voi da cuvântul acum domnului Arni Mattinson, director general, asistent la directorul general în cadrul FAO. Aveți cuvântul. Doamnă Meisner, stimate domnule comisar, domnule președinte, cum spunea și domnul Faria, și aceștia sunt întotdeauna comisarii mei preferați. Excelențe, doamnelor și domnilor, există patru chestiuni principale cărora trebuie să ne adresăm dacă ne dorim să avem alimente sigure, durabile și securitate pentru toată lumea. Aceste patru elemente principale sunt afectate în primul rând de patru factori majori care influențează situația. În primul rând, creșterea populației și, după cum știți cu toții, în 2050 se estimează că vor fi în total 10 miliarde de oameni. În al doilea rând, schimbările climatice. Cu toții recunoaștem importanța și efectele dramatice pe care le pot avea asupra oceanelor și comunităților noastre. În al treilea rând, biodiversitatea. Un element puțin mai obscur, dar o chestiune extrem de importantă dacă ne gândim la viitor și la soluții. Și în al patrulea rând, poluarea. Cea mai evidentă e cea cu plastic și acesta provine în mare majoritate din surse de pe uscat. Probabil 10% provine din activitățile de pe oceane sub forma unor utilaje de pescuit abandonate sau pierdute și încercăm să stăpânim această problemă. Aceste patru probleme principale presupun uh, patru teme inerente. În primul rând, uh, chestiunile socioeconomice. <clears throat> Și aici mă refer la drepturi. Drepturi care decurg din drepturile omului, și aici mă gândesc la drepturile comunităților, chestiuni care țin de egalitatea de gen. Jumătate din oamenii care lucrează în sectorul piscicol sunt femei și în, al, și în ultimul rând ocuparea pentru tineri. O chestiune la fel de importantă. Și un element ceva mai monden acela al statisticilor pe care ne bazăm deciziile. Și în al treilea rând, siguranța alimentară, unde, iată, uh, problema alimentară reapare uh, sub forme noi, cu probleme noi, ca de pildă rezistența antimicrobiană, care de asemenea afectează și oceanele și pescuitul. Și trebuie să menționez și cel de-al patrulea element care le include, de fapt, pe primele trei și anume decalajul extrem de mare între țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare. Aceste patru probleme principale se regăsesc în largul mărilor, acolo unde se pescuiește <clears throat> ilegal și nereglementat. Nu este partea cea mai importantă din pescuitul la nivel global, dar este o rană deschisă și dacă nu o putem rezolva, vom avea probleme să rezolvăm celelalte probleme. Suntem uh, în curs de rezolvare, există acest registru global, există și acordul global semnat, așa cum a menționat reprezentantul SAE. Și ambele acțiuni au fost susținute în ultimii ani de Uniunea Europeană, precum și țări individuale precum Suedia. O problemă importantă în rezolvarea acestei chestiuni sunt organizațiile pentru pescuit. Dacă acestea sunt finanțate corespunzător, atunci funcționează. Dar, din păcate, doar o mică parte din ele sunt uh, finanțate corespunzător și aici trebuie să intervenim. Apoi mai există și zonele economice exclusive, care sigur țin de prerogativele statelor suverane. Am făcut progrese în ultimii 25 de ani, în special în emisfera nordică, dar uh, nu se poate spune același lucru și de pe, despre emisfera sudică. Asta și datorită faptului că capacitățile de pescuit au fost mutate din nord spre sud. Situația stocurilor nu se îmbunătățește, nici nu se agravează în același timp, dar nu putem uh, continua cu o treime din stocuri uh, care sunt uh, prea tare exploatate. Aceste trei chestiuni. Largul mărilor, zonele economice exclusive și stocurile sunt problemele care trebuie rezolvate și de fapt știm cum. de, cea de-a treia chestiune ține de comunitățile de coastă, de pescuitul rudimentar, unde există migrație și populații sărace. Aici 90% din pescari trăiesc în astfel de zone. Jumătate din stocuri sunt pescuite de lumea dezvoltată, unde sunt implicați 5% din pescari și uh, restul de 95% din oameni lucrează în uh, pescuitul de coastă. Asta este problema, lucrăm din greu să rezolvăm lucrurile și avem nevoie de susținere, în special din partea unei organizații precum este Uniunea Europeană. A patra chestiune ține de um, sursa pentru viitorul consum, care rezidă în acvacultură. Acvacultura are o amprentă, la fel ca și celelalte zone agroalimentare, dar dacă ne dorim, putem concepe sisteme de producții care să aibă o amprentă de mediu mai scăzută decât actualmente și sper că vom beneficia de astfel de sisteme de producție alimentare cu amprentă redusă de mediu pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, are acum cuvântul domnul Pascal Legale de Sero, CEO Conateco. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti, il Parlamento europeo. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc tuturor, Parlamentului European și este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Sunt președinte a unui <clears throat> um, terminal de containere din uh, Napoli care leagă întreaga lume. Sunt președinte pentru regiunea Campania a Asociației Comtransport, care reunește toate întreprinderile care operează în sectorul portuar, terestru și maritim, o asociație în domeniul comerțului, una dintre cele mai importante în Italia, care de mult timp se implică pentru uh, protecția mediului și pentru dezvoltarea economiei albastre. Astăzi are o relevanță din ce în ce mai mare, mai ales în economia maritimă, conceptul economiei albastre, care este înțeles ca o economie globală pentru crearea unui ecosistem sustenabil datorită unor transformări substanțiale. Se știe că Comisia Europeană împreună cu alte instituții internaționale lucrează pentru a defini și a reglementa o serie întreagă de acțiuni care fac sistemul nostru mai sustenabil din punct de vedere al mediului. Pentru 2020 se prevede o reducere a sulfului în carburantul embarcațiunilor până la 0,5%. Din păcate însă trebuie să menționez că în trecut politicile guvernelor au făcut să nu se investească în infrastructuri care să susțină creșterea transportului maritim mai puțin poluant, susținând în schimb infrastructuri terestre cu mai multe costuri pentru mediu și viitoarele generații. Astăzi um, suntem conștienți de faptul că transporturile maritim este cel de preferat. Și aici există și politici din partea companiilor care țintesc și politicile energetice prin utilizarea de carburanți mai curați, cum ar fi gazele naturale lichefiate și colectarea deșeurilor în porturi, de pildă. Aș dori să dau câteva exemple din cadrul grupului uh, din care fac parte, unde avem ambarcațiuni mari și unde au fost uh, instalate în ambarcațiuni utilaje pentru colectarea și reciclarea deșeurilor care sunt uh, adunate din pescuit și transformându-le astfel în uh, <clears throat> îngrășăminte sustenabile. De asemenea, utilaje cu alimentare electrică în defavoarea celor cu carburanți tradiționali și de asemenea utilizarea tehnologiilor digitale pentru comandarea acestor utilaje. De asemenea, o raportare corespunzătoare pentru a veni cu servicii eficiente. Politicile instituțiilor, prin urmare, trebuie să meargă în două direcții. Realizarea unor infrastructuri de avangardă, apoi depozite pentru aprovizionarea cu gaze naturale lichefiate, legături intermodale cu teritoriul. În Italia, chiar dacă cu ceva întârziere, s-au desfășurat deja licitații pentru construcția acestor porturi pentru LNG. Operatorii economici din transportul maritim fac de asemenea investiții majore. Și probabil trebuie date stimulente și acestor întreprinzători care investesc în această zonă. S-a spus că economia albastră este una foarte importantă pentru instituțiile comunitare. Prin urmare, Trebuie ca toți să abordăm această provocare. Trebuie însă să spun, pentru că această săptămână va fi un moment istoric pentru țara mea, trebuie să vedem ce vine din partea Chinei prin World Initiative. China, în deceniul trecut, s-a prezentat ca fabrică globală cu costuri scăzute a forței de muncă și calitate scăzută. Și achiziționând tehnologia companiilor din vest. Odată preluat acest know-how, vine acum cu tehnologii mai sofisticate decât cele occidentale. În 2015 a lansat un plan faraonic cu 1000, 500 de miliarde plasate pe uh, piața financiară, destabilizând piețele și își propunem 120 de acorduri bilaterale pentru a face această legătură cu piața în proiectul One Belt, One Road. statele care au încheiat acorduri cu China au făcut-o pentru a nu-și pierde competitivitatea. Dar acest lucru riscă să slăbească acțiunea pe care și-o propune Uniunea Europeană pentru dezvoltarea economiei albastre. Și nu e o coincidență că Grecia a cedat Chinei un port strategic uh, pentru intrarea în Mediterană și anume portul din Pireu ceea ce pe termen lung va influența și deciziile politice și tot uh, o coincidență nu este nici faptul că țările precum Pakistan, Sierra Leone, Malaysia, Bangladesh, care la început nu au aderat la acest acord <clears throat> și-au amânat uh, um, angajamentele datorită costurilor majore pentru aceste infrastructuri. Italia, în repetate rânduri, a întors uh, spatele căii mătăsii. Eu sper că Europa va rămâne unită pentru a putea avea forța politică pentru a duce mai departe toate uh, acțiunile politice pentru a câștiga bătălii decisive precum cea care se referă la economia albastră. Intervenientes. Mulțumesc foarte mult uh, celor care au luat cuvântul. Acum deschidem uh, dezbaterea în sală. Suntem în urmă cu timpul. Deci nu mi-am făcut treaba bine ca președinte, fiindcă nu v-am întrerupt, dar haideți să mergem mai departe cu runda întrebărilor și răspunsurilor. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog să ridicați mâna și să așteptați să vă numesc. Și vă rog foarte mult să fiți subcinți, să aveți întrebări scurte și la obiect, nu discursuri. Să vă prezentați pe scurt și să spuneți și cui adresați întrebarea. Și înainte de... Înainte o să-i dau cuvântul lui Giuseppe Schilonti de la Nova Mit. Vă rog. And good afternoon to the, all attendees. Mulțumesc, domnule președinte. Și bună ziua tuturor. Mulțumesc domnului uh, Taiani pentru că a organizat acest uh, eveniment. Uh, am înființat, un startup numit Donamit care dorește să ofere alternative la carne, la carne și la carne de pește pe piață. Și asta pentru că um, tendința este să se consume din ce în ce mai puține produse din carne ONU a publicat un raport săptămâna trecută privind mediul înconjurător, iar rezultatele sunt îngrijorătoare pentru noi toți. Acest studiu arată că nu suntem pe calea cea bună în ceea ce privește protejarea oceanelor. Speciile sunt pe care, foarte multe specii sunt pe cale de dispariție și polarea cu plastic este foarte gravă. Noi, uh, oamenii, sunt pe această planetă numai de avem uh, șanse foarte mari și avem ocazia de a rămâne în istorie ca cei care au uh, pus uh, capăt poluării și schimbărilor climatice. Am ajuns la 3,8 milioane de la 10 miliarde de uh, oameni pe planetă și uh, în Europa acum uh, avem tehnologia necesară pentru a salva oceanele. Credeți că Uniunea Europeană poate să fie un uh, vector de inovare pentru a proteja oceanele? Eu cred că putem să facem asta și avem, uh, avem posibilitatea de a începe asta chiar de astăzi. Mulțumesc! Acum uh, Luăm întrebările câte trei uh, și uh, o să vă numesc, uh, nu cred că vă cunosc numele, o să vă spun, o să vă numesc după numărul locului. Um, oxigenul înseamnă supraviețuire, oceanele poate reprezintă o zonă tampon pentru oxigenul din atmosferă și uh, presupunem că oceanele ne vor uh, da oxigenul de care avem nevoie, dar poate e nevoie de cercetare în ceea ce privește oxigenul oceanic și oxigenul atmosferic. 248. Pia de Mula mă numesc, reprezint un comitet local de la Bruxelles. Mă surprinde că nu s-a vorbit de uh, munițiile din uh, mările și oceanele noastre, 36 de milioane de tone la Knoche, uh, și, alte, și alte milioane de tone în, pe, în coastele, pe coastele irlandeze și uh, iată asta a dus și la răniții în rândul pe, pescarilor. Pescarii danezi uh, au fost atât de mult afectați că au nevoie de un anumit, uh, anumite instrumente de protecție la nivelul navelor și pentru a-i proteja de aceste produse toxice, cum ar fi hiperita. Finlanda a aruncat milioane de obuze pe partea lui, partea lui Nord Stream 2, partea care trece prin Finlanda și uh, cantitățile uriașe de muniții tehnice din Marea Adriatică afectează mediul și pescarii acolo. Doar Japonia ia măsuri în acest sens și să recupereze aceste muniții. Au pus la punct o anumită tehnologie pentru recuperarea muniților și pentru distrugerea lor dar uh, nu vorbesc să ce uh, se întâmplă în um, Statele Unite sau în lacurile din uh, Elveția, asta e problema lor, dar cred că Europa trebuie să se grăbească dacă nu vrem să avem probleme foarte mari și când zic că să ne grăbim, un institut oceanografic din Moscova a făcut un studiu și care a arătat că 16% din că dacă 16% din aceste muniții ies la suprafață, Marea Baltică, de pildă, ar putea dispărea în 5 ani, ar muri în 5 ani. Deci trebuie să ne grăbim foarte mult cu tehnologia. Poate chinezii ar putea să facă asta și vorbitorile este întrerupt. Domnul președinte, mulțumesc. O să avem acum o rundă de răspunsuri pentru aceste trei întrebări. Deci vă rog frumos să fie întrebări, întrebări, nu discursuri, pentru că după aceea nu, va, nu mai avem timp și nu pot să dau cuvântul tuturor. Și acum o să dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult. Uh, acum, uh, domnul Joa Aguilar Machado, la orizont 2030 ne ocupăm de cercetarea în domeniul oceanelor și pot să vă spun, așa cum uh, s-a spus și de către domnul comisar Moedaș în partea de prezentare a noul Horizon Europe care are care are o majorare a bugetului în urma propunerii comisiei, Dorim să avem uh, o misiune privind oceanele, mările și oceanele și asta ar fi o premieră datorită um, comisarului, comisarilor Vele și Moeda și datorită serviciilor care au depus foarte multe eforturi și uh, jean éric și Jean-Henri colegul meu care se află în sală, poate spune mai mult despre asta, dar este o premieră în programul de cercetare uh, acest lucru este recunoscut în întreaga lume ca fiind un, un, un, proiect de, de cercetare de mare anvergură, că se pune accent pe cercetarea în domeniul oceanelor. Mulțumesc! Aș uh, dori uh, să răspund domnului de la 248, locul 248, care vorbea despre muniții toxice. Dar nu avem numai asta în uh, oceane și mări. Sunt și reziduri nucleare. La mine în țară, în Portugalia, descoperim acum uh, bidoane cu substanțe toxice de la, uh, centru, de la uzine nucleare. Trebuie să vorbim și despre asta. Eu am vorbit deja despre asta la Parlamentul European de mai multe ori. Am vorbit despre această problemă. Că adică nu e vorba doar de muniții, muniții toxice. Și și aici, pe coastele europene, avem mari probleme. Și dacă vorbești despre alte emisii, ă, stăm aici pe săptămâna viitoare. Mulțumesc. Maria Damanachi. Vreau să uh, spun domnului că are dreptate. Nu avem suficiente dovezi și evaluări științifice care să facă legătura între uh, fundul oceanelor și schimbările climatice. Avem foarte multe studii în ceea ce privește zonele de coastă și efectul uh, schimbărilor climatice asupra recifelor de colare și așa mai departe, dar nu avem dovezi științifice despre modul în care fundul oceanelor, fundul mărilor uh, sunt, uh, este afectat de schimbările climatice. Dacă am avea asta, poate am putea avea un argument solid pentru, um, pentru a se lua măsuri. Sper, să sperăm că universitățile și institutele vor uh, ține cont de ce a spus și Joao. Mulțumesc! Și eu aș dori să mă refer la materialele toxice și răspund vorbitorului de 248. Eu provin din regiunea Schleswig-Holstein și în um, Parlamentul um, regional se discută aceste chestiuni de când fac politică și vedeți sub poporul meu cărunt că deja vorbim de vreme bună. Și se spune că Um, nu sunt bani uh, și se transferă de la un departament la altul. Și de aceea mă bucură orice fel de proteste care evidențiază clar că trebuie cheltuiți mai judicioși banii, trebuie de urgență făcut ceva. Nu putem uh, veni cu legi judicioase pentru pescuit, că în condițiile în care nu vor mai putea pescuit datorită otrivirii peștilor. Îmi cer scuze, nu mai avem timp pentru întrebări și răspunsuri. Și acum uh, dăm uh, locul următorului panel, panel numărul 2, um, oceane și mări curate și sănătoase. Vă mulțumesc foarte mult pentru trece și mulțumesc uh, acestui panel.